Dragi colegi, bine ați revenit la ultima parte a ultimei reuniuni înainte de pauză. Mai avem pe urmă de zi un subiect foarte important și anume președinția poloneză și anume politica în domeniul sănătății. Și mă bucur să o pot saluta uh, pe doamna ministru Eva Copaci. Sunteți ministru sănătății în Polonia și acum doamna președinte a Consiliului Uniunii Europene pentru acest domeniu foarte important. Sunteți binevenită în Comisia noastră pentru protecția climatică, pentru siguranța alimentară, dar și pentru sănătate. Și suntem foarte mândri de faptul că pe lângă mediu avem în competența noastră și domeniul sănătății. Cred că la momentul la care s-au uh, organizat comisiile, oamenii s-au gândit că probabil poluarea mediului este în mare parte și un pericol pentru sănătate și probabil că de aceea mediul și sănătatea au ajuns să fie în competența aceleași comisii. Între timp, Uniunea Europeană are mult mai multe competențe și cred că cetățenii așteaptă din partea Uniunii Europene diverse activități pentru prevenirea pericolelor de sănătate, inițiative comune privind bolile importante în ceea ce privește cercetarea, Uh, dar și inițiative practice în subiectele care sunt importante pentru a rămâne sănătoși. Am avut în uh, comisia noastră diverse subiecte legislative, lupta împotriva contrafacerii uh, medicamentelor, de exemplu, de asemenea farmacovigilența a fost un subiect pe care am discutat, care ține de efectele secundare ale medicamentelor, apoi, sigur, îngrijirile medicale transfrontaliere și pachetul farmaceutic, din care a rămas și pentru președinția dumneavoastră o parte importantă. noi suntem comisia, cea de-a doua comisie ca dimensiune în Parlamentul European, după Comisia pentru Afaceri Externe și avem aici colegi care uh, au o experiență bogată în domeniul sănătății, deci uh, sunt uh, experți în acest domeniu. Dumneavoastră sunteți uh, de asemenea absolventa Facultății de Medicină, deci sunteți de asemenea o expertă. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și așteptăm cu plăcere să ascultăm prezentarea programului președinției poloneze și apoi, sigur, vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Bine ați venit și vă dau cuvântul. Bardzo serdecznie dziękuję. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși membri ai Parlamentului European, Mă bucur să am ocazia să mă adresez dumneavoastră în această după-amiază pentru a vă informa în legătură cu prioritățile președinției poloneze în domeniul sănătății. Pentru mine e un moment deosebit, pe de o parte, pentru că rolul Parlamentului European este cu atât mai important uh, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, dar e un moment uh, deosebit și pentru că știu că dumneavoastră, membrii ai Parlamentului European, aveți un rol atât de important pentru apărarea intereselor cetățenilor uh, în ce privește sănătatea acestora. Polonia deține acum președinția Consiliului Uniunii Europene lansăm un nou uh, program al trioului. Avem uh, plăcerea să lucrăm în parteneriat cu Danemarca și Cipru în acest trio. Munca pe care intenționăm să o desfășurăm se concentrează pe îmbunătățirea sănătății publice din Uniunea Europeană. Mm apărarea societății împotriva factorilor de risc. Am dorit să vegem ca cetățenii Uniunii Europene se bucură de asistență medicală de calitate pe care o merită. Principalul subiect pentru trio include bolile netransmisibile, sănătatea fără frontiere, inovarea și bunele practici. Aceste chestiuni se leagă de ce au realizat președințiile precedente dar decurg și din concluziile ultimului Consiliu European, corespund și actualei strategii de sănătate a Uniunii Europene și strategiei UE 2020. Stimați eurodeputați, prioritățile de sănătate ale președinției poloneze vor uh, face parte din activitatea acestui trio. Două dintre lucrurile pe care am dorit să le realizăm este să reducem diferențele dintre europenii sănătoși și cei bolnavi, de asemenea să ne concentrăm pe maladiile neurodegenerative, inclusiv Alzheimer. În contextul situației de sănătate din Europa, am dorit să îmbunătățim accesul la asistența medicală și să limităm diferențele de sănătate dintre statele membre de o parte și de alta a frontierelor. Există diferențe chiar și în interiorul acelui stat membru. În prezent, 86% dintre decesele din Uniunea Europeană sunt provocate de boli netransmisibile cronice, care reprezintă o problemă tot mai mare și o povară pentru bugetele statelor membre bolile infecțioase przedwczesnych zgonów. Erau uh, pe vremuri un factor de deces major, acum se sub control și nu reprezintă decât 2% dintre decesele premature, afecțiunile cardiovasculare, tulburările de metabolism, diabetul și factorii de risc asociați de o alimentație inadecvată, fumatul, lipsa de activități fizice și consumul excesiv de băuturi alcoolice reprezintă acum principalele probleme de sănătate. Reducerea diferențelor este foarte importantă și orice rezultat va putea fi văzut mai pe termen de lungat. Deși se înțelege că fumatul e nesănătos și că e nevoie de mișcare, de exerciții fizice. Din păcate, stilurile de viață necorespunzătoare sunt foarte greu de modificat. Fumatul reprezintă principala cauză de deces prematur. Cam 650.000 de decese pe an uh, pot fi uh, legate de fumat adică peste 20% dintre decesele premature. Alcoolul reprezintă un alt factor care duce la deces. Peste 13% dintre decesele premature se leagă de consumul excesiv de alcool. Consumul excesiv de alcool are efecte negative asupra societății în ansamblu și în special asupra familiilor persoanelor respective. Noi considerăm că statele membre trebuie să coopereze mai mult în aceste domenii. O altă problemă de sănătate publică și se numără printre prioritățile fundamentale ale președinției poloneze este obezitatea și uh, excesul ponderal în uh, rândul cetățenilor Uniunii Europene, pe scară alarmantă, mai ales în rândul copiilor și tinerilor. Am asistat la o dublare a numărului de obezi în lume în ultimele trei decenii. Și obezitatea poate să ducă la afecțiuni cardiovasculare, musculare, de schelet, ca și de metabolism și la diabet. Și reprezintă al cincilea mare factor care duce la deces. Obezitatea reprezintă 17 milioane de cetățeni europeni tineri. Obezitatea nu este doar o problemă medicală, ci și o mare problemă socială, economică, având în vedere costurile care cresc în spirală ale asistenței medicale. Ne confruntăm cu o provocare majoră de sănătate publică legată de diferențele de niveluri de sănătate din Uniunea Europeană, iată de ce am ales-o ca prioritate. Am dorit de asemenea să atragem atenția asupra prevenției, triajului și controlului pentru afecțiunile respiratorii în uh, rândul copiilor. 10 30. Iar în ce privește bolile netransmisibile, afecțiunile respiratorii sunt cele care afectează cel mai mult pe copii vorbim de 10 până la 30% dintre copii. Afectează dezvoltarea fizică, dexteritatea, dezvoltarea copiilor și de multe ori duce la excluziunea socială. Activitatea de triere, de screening, pentru depistarea afecțiunilor respiratorii ar putea să revină situația în care copiii se suferă de tulburări cardiovasculare pe viitor. Iată de ce avem nevoie de prevenție, de depistare, cu un accent deosebit pe copii și tineri, pentru a reduce efectele negative sociale și economice în viitor. Astfel de măsuri ar îmbunătăți de asemenea calitatea vieții pacienților. Stimați eurodeputați, în președinția poloneză intenționăm să ridicăm chestiunea problemelor de comunicare în rândul copiilor, să folosim programele de sănătate electronică, alte soluții inovatoare. Știm că auzul, văzul și vorbirea sunt fundamentale pentru comunicare în societate și pentru buna dezvoltare a societății contemporane bazate pe cunoaștere. Noi considerăm că orice disfuncționalitate de auz, văz și vorbire trebuie să fie depisată cât mai uh, de vreme, cât mai timpuriu și să fie tratată în mod corespunzător. În ultimii 10-20 de ani, s-au efectuat uh, studii, cercetări în aceste domenii și considerăm că văzul, auzul și vorbirea, depistarea și tratarea rapidă, timpurie a disfuncționalității ar ajuta pe copii și ar îmbunătăți integrarea socială, profesională a acestora și situația lor economică pe viitor. Suntem de asemenea conștienți de realizările Uniunii Europene în acest domeniu cu e-sănătatea în aceste trei domenii de politică, reducerea nivelurilor, a discrepanțelor în asistența medicală, în Uniunea Europeană am dorit să atragem atenția asupra nevoii de a, avea, de a crea rețele de instituții care monitorizează fenomenele de sănătate care decurg uh, de pe urma um, acestor teste, a depistării, a analizelor. Am dorit să consolidăm cooperarea dintre statele membre, în special în domeniul schimbului de experiențe și de bune practici. Noi considerăm că dacă depistăm problemele de sănătate încă din uh, copilărie, putem îmbunătăți șansele tinerilor uh, ulterior în viață. La urma urmelor, nu poți să Um, ai speranța unei bătrâneți uh, sănătoase dacă nu ești sănătos nici măcar în copilărie. Diverse conferințe de experți și o conferință ministerială fac parte din acest program. Conferința ministerială se va ține pe 7 și 8 noiembrie la Poznan. Intenționăm să continuăm activitatea de prevenție și tratare a afecțiunilor creierului, neurodegenerative și Alzheimer. Pe parcursul președinției poloneze vom pune accentul pe implementarea politicilor și programelor naționale de sănătate, în special vrem să se identifice resursele organizatorice și financiare necesare pentru a face față provocărilor populației în îmbătrânire, a numărului tot mai mare de vârstnici, în special în ceea ce privește afecțiunile neurodegenerative care caracterizează vârsta a treia. Vrem să punem accentul pe cercetarea acestor afecțiuni ale creierului, pe nevoile pacienților și ale celor care se ocupă de ei. La nivel european s-au întreprins deja acțiuni. Comisia Europeană a adoptat o inițiativă intitulată "Parteneriat inovatoare pentru îmbătrânirea activă. Prima zi europeană a creierului va fi marcată de o conferință găzduită pe 18 noiembrie la Varșovia pentru a dezbate aceste chestiuni iar Consiliul Ministerial neoficial care s-a ținut săptămâna trecută la Sopot a deschis dialogul politic dintre miniștri. Cu două zile în urmă, un grup de lucru pe probleme de sănătate publică și-a început activitatea și a ascultat un proiect de concluzii privind prevenirea și tratarea afecțiunilor, a tulburărilor de comunicare în rândul copiilor și de asemenea o prezentare a programului de activitate al președinției poloneze. Polonia va propune de asemenea Consiliului European măsuri de reducere a diferențelor, a discrepanțelor în asistența medicală în Uniunea Europeană și, de asemenea, menite să prevină afecțiunile, tulburările respiratorii netransmisibile la copii. Vrem să discutăm cu dumneavoastră toate chestiunile care vi se par importante și așteptăm să avem o cooperare fructuoasă cu Parlamentul European în activitatea legislativă pe baza propunerilor Comisiei Europene, iar în numele acestui trio, la începutul președinției noastre, am făcut un apel la domnul comisar Dali de accelerare a activității la voia de parcurs pentru inițiativele care se vor implementa împreună. În alegerea priorităților vrem să demonstrăm că o copilărie sănătoasă e primul pas înspre o vârstă a treia sănătoasă și activă. Sper că veți uh, saluta propunerile noastre și că întotdeauna obiectivul nostru este acela de a îmbunătăți sănătatea în Europa. E important, nu doar pe plan istoric, ne interesează și dimensiunea europeană a solidarității și am dorit să dezvoltăm sănătatea și solidaritatea europeană. Domnule președinte, stimați eurodeputați, aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție și aștept să discut cu dumneavoastră în continuare. Doamnă ministru Copaci, vă mulțumim pentru prezentarea punctelor cheie ale președinției poloneze. Cred că a fost o prezentare foarte bogată și foarte interesantă. Într-adevăr, aveți un program destul de plin de măsuri pentru uh, sănătatea în copilărie. Aveți dreptate, dacă copiii pot să crească sănătoși, atunci șansa e mare să rămână sănătoși și în restul vieții, pentru că atunci uh, s-au pus uh, bazele sănătății. Uh, ați vorbit și despre măsurile de prevenire care trebuie să fie luate la bolile uh, la dependențe, cum ar fi dependența de alcool, de tutun și aici așteptăm o nouă directivă din partea Comisiei și, sigur, și faptul că ședem mult prea mult, uh, mâncăm mult prea mult, deci aceste elemente de stil de viață unde trebuie să schimbăm ceva, pentru că asta e cea mai ieftină modalitate de a evita bolile și de asemenea de a face economii. Ați uh, menționat de asemenea o serie întreagă de subiecte care sunt foarte importante și pentru noi, um, uh, mai ales bolile uh, seniorilor, bolile persoanelor în vârstă, pentru că îmbătrânim tot mai mult și bolile vârstei a treia vor fi o provocare importantă um, din statistici se vede că doar 2% dintre boli uh, sunt astăzi boli infecțioase. Acum 100 de ani lucrurile teau cu totul altfel. Însă există boli neinfecțioase care sunt foarte grave, cum e diabetul sau cancerul, care uh, sunt bolile civilizației pe care le cunoaștem. Sunt sigur că colegii au deja pe limbă întrebările pe care vor să vi le adreseze și încep cu lista vorbitorilor. Peter Lize este cel care a cuvântul primul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna președinte a Consiliului. Sunt puțin uh, dezamăgit, dar, de fapt, asta se referă la faptul că nu suntem suficient de mulți în uh, sală, cred că e din cauza timpului, uh, dar văd că aveți aici colegi polonezi care au venit alături de dumneavoastră, șase persoane, asta arată că uh, puneți accent asupra colaborării cu Parlamentul European. Uh, am citit cu interes, că și dumneavoastră, la fel ca și mine, ați vorbit, uh, ați lucrat în pediatrie uh, Ehm, și mă bucur să aflu acest lucru. Vreau să vă atrag atenția că în Parlamentul European există un grup de lucru um, în, cu privire la uh, copiii născuți prematur și vrem să ne asigurăm că toți copiii născuți prematur în Europa se bucură de cea mai bună îngrijire posibilă. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, ați vorbit despre pachetul uh, farmaceutic care nu a fost încă încheiat. Așteptăm în următoarele săptămâni propunerea modificată a Comisiei Europene pentru informarea pacienților. Și vreau să vă rog să uh, susțineți în Consiliu două puncte importante pentru Parlament. În primul rând, prospectul trebuie să devină mai uh, lizibil și, de asemenea, vrem să introducem și o căsuță cu date privind medicamentele, astfel încât, pe scurt, să fie uh, punctate cele mai importante uh, elemente, cele mai importante informații, pentru că majoritatea pacienților nu citesc întregul prospect și nici nu știu dacă vreau să, dacă ne-am dori acest lucru, pentru că atunci uh, ar, s-ar simți nesiguri. Și uh, independent de informațiile oferite de industria farmaceutică, cred că e important să fie înființate baze de date care să fie operate de actori neindustriali care să ofere informații independente. Și al doilea domeniu în care vreau să-mi spuneți uh, părerea dumneavoastră este cel al donării neremunerate. Ieri am uh, hotărât să elaborăm un raport de inițiativă. În uh, ceea ce privește donarea organelor, am găsit o soluție foarte bună în timpul președinției spaniole și uh, am, uh, în ceea ce privește celulele și țesuturile, nu am reușit să ajungem în 2004 la o soluție așa de bună și, între timp, uh, Tratatul de la Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale au intrat în vigoare și aici se spune că o parte a corpului, corpului omenesc, nu, orice parte a corpului omenesc nu Uh, e voie să fie comercializată. Și vreau să știu dacă dumneavoastră v-ați gândit deja la abordarea acestui subiect în cadrul Consiliului. Mulțumesc. Linda McKevin. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna ministru, că ați venit aici astăzi. Ați subliniat niște chestiuni de sănătate europeană importante. Să ce ați spus despre bolile transmisibile. Știți că este o conferință ONU în septembrie și ieri am convenit să solicităm să se pună pe agenda plenară din septembrie o dezbatere despre pregătirile pentru acea conferință ONU. M-am bucurat să ce ați spus despre afecțiunile creierului. E o problemă tot mai mare în multe țări. Doar recent am început să facem cercetări uh, asupra acestor afecțiuni ale creierului, dar cred că elementul cheie este să vedem exact ce veți face, pentru că multe sunt mari probleme, dar până la urmă care este plus valoarea contribuției europeană a discutării acestor probleme, pentru că multe președinții de când sunt aici în Parlament și au menționat chestiunea și apoi oamenii spun, da, bun, și la ce a dus asta? Și adesea e dezamăgitor pentru cetățeni faptul că nu există o gândire în comun Elementele determinante ale sănătății sunt cheia, dar din păcate multe dintre chestiuni unde putem uh, schimba ceva, etichetarea alimentelor, vom avea legislația în domeniul tutunului. Dar la Consiliul de Miniștri nu găsim sprijinul pentru a trata aceste probleme în mod adecvat. Există lobby din partea industriei și nu avem o atitudine suficient de dură. De multe ori discutăm ca fiind probleme de sănătate, dar nu ne punem mințile la un loc ca să avem un rezultat concret. Același lucru când a fost revizuirea PAC în următoarele câteva luni și a politicii comune în domeniul pescuitului. Deci nu știu dacă vedeți importanța acestei gândiri în comun pe deci Europa să mențină în linia întâi atenție aceste probleme de sănătate. Mulțumesc. Danke. Dan uh, Antonia. Mulțumesc, Antonia Parvanova. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru. Aici sunt. Apreciez foarte mult uh, programul dumneavoastră extrem de ambițios și voi încerca să nu vă rețin prea mult, să nu repet ce au spus deja colegii. Ați menționat reducerea discrepențelor în situația de sănătate. Am avut aici o discuție despre inegalități în materie de sănătate. Timp de șase luni nu puteți rezolva probleme care s-au acumulat de decenii sau chiar generații. Deci aceste disparități influențează sau sunt influențate de aspectele legate de criza economică și financiară și aș vrea să vă întreb dacă intenționați să aveți o dezbatere despre durabilitatea financiară a sistemelor de sănătate, pentru că datele arată toate statele membre în primul rând, au început să reducă și să limiteze bugetele naționale, începând tăind de la bugetul de sănătate. Și din cât știm, domnul comisar Dali, care se ocupă de sănătate, că a fost ministru al sănătății, e foarte preocupat și în domeniul finanțelor să deschidă această dezbatere și să vadă cum am putea garanta durabilitatea sistemelor de sănătate și să asigurăm uh, egalitate de acces uh, pentru toți cetățenii. Intenționat ceva în acest sens? Mulțumesc. Eu... Președintele, mulțumesc. E un ecou foarte plăcut în sală, adică e o problemă tehnică și sună interesant. Vocea s-o auzi de două ori. Fără să fi băut ceva tării. Următorul vorbitor. Doamna Kadenbach. Domnule ministru, și din partea mea mulțumesc pentru că ați venit și pentru că printre priorități uh, este, sunt, uh, este domeniul pediatric, bolile copiilor. Așa cum a spus domnul președinte, în Europa, în momentul de față, ne aflăm în situația fericită în care doar 2% dintre decese sunt cauzate de boli uh, infecțioase. Însă, acest, motivul pentru uh, această cifră este că în, uh, înainte cu câțiva ani exista o rată foarte înaltă de vaccinare. Însă, în Europa, trebuie să observăm că a um, apărut acum situația în care există anumite boli care ar fi trebuit deja să fie eradicate prin vaccinare în 2010, dar, din păcate, le fac victime în continuare pe continentul nostru. Mai mult decât atât, numărul de îmbolnăviri crește. Um, eu uh, m-am speriat uh, când am văzut că în unele documente scrie că bolile infecțioase sunt deja sub control în Europa. Cred că nu e chiar așa și în în timpul președinției maghiare a existat la martie la Budapesta o conferință um, care a discutat această problemă și vreau să vă rog să în continuare să nu pierdeți din vedere problema imunizării, mai ales în timpul copilăriei. Cred că ar fi greșit dacă am uh, pierde acum acest succes de decenii pentru că ne simțim uh, în mod uh, greșit într-o situație de siguranță. Mulțumesc, Boguslav Sonic. N-ai cerut cuvântul? Ba da. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea două întrebări. Una la, se referă la substanțele psihoactive care știți că au năpădit o serie de țări europene. Anumite substanțe psihoactive care au fost vândute legal au dus la crearea dependenței în rândul multor tineri și chiar la decese. În Polonia există o nouă lege pentru a interzice vânzarea acestora. Aș vrea să știu dacă, în general, statele membre vor urma modelul polonez. Și, în al doilea rând, a, directiva antitabagism, care a fost a, um, promisă o directivă pentru a reduce dependența de tutun. Una din sugestii este să avem o etichetare, niște ambalaje uniforme pentru pachetele de țigări, însă sunt sigur că mass media va contraataca și va spune că e ilegal să facem așa ceva. Deci ce credeți dumneavoastră, doamnă ministru? Consiliul e sigur de poziția sa juridică și credeți că e posibil să se facă așa ceva? Criton Arsenis. Thank you very much, Mr. President, and uh, I would like to welcome you. Bun venit, uh, stimată doamnă ministru, în comisia noastră. Am două întrebări. Uh, program activities and, uh... A fost o plăcere să vă ascult prezentarea. Dumneavoastră ați vorbit despre sănătatea personală, ați vorbit și de nutriție. Aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu ceva ce e foarte important pentru noi și anume legislația privind alimentele noi. Știți că nu am reușit să ajungem la un acord cu Consiliul. Și asta deoarece noi am dorit, noi Parlamentul am dorit să interzicem uh, produsele care provin din animale clonate. Să împiedicăm astfel de alimente să ajungă în farfurile noastre. Deci aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră și dacă anul acesta dumneavoastră veți, veți sprijini această propunere făcută de comisie. Și acum un alt element care nu era inclus în directiva transfrontalieră și anume terapiile cu apă termală. Aceste terapii pot uh, preîntâmpina foarte multe maladii într-un mod foarte economic din punct de vedere al resurselor, ceea ce e important pentru economiile noastre. Thank you, Alois Peter. A, domnul Alois Peterle. Mulțumesc. Doamnă ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea obiectivelor ambițioase pe care și le-a propus președinția poloneză și vă mulțumesc pentru faptul că v-ați concentrat pe, ați pus accentul pe prevenire, mai ales în rândul tinerilor. Da, dați dovadă de gândire strategică, de care avem mare nevoie. Doar dacă menținem populația sănătoasă vom reduce influxul de pacienți de foarte multe categorii. În raportul adoptat în Parlament privind strategia europeană de sănătate, am spus că avem nevoie de dimensiunea sănătății în toate politicile și că de asemenea nevoie de sănătate pentru toți, însă știm că statele membre se confruntă cu mari probleme în sistemele de sănătate. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, oamenii se așteaptă la mai multe de la stat, chiar și de la Uniunea Europeană, să știm că statele nu vor reuși să uh, acopere, să facă față acestor așteptări. Dumneavoastră v-ați referit la solidaritate și aș vrea să vă povestesc ce mi s-a întâmplat când m-am întâlnit cu un grup de tineri care doreau să adopte un stil de viață foarte sănătos. Acești tineri m-au întrebat dacă sunt obligați să-și exprime solidaritatea față de cei care, în mod intenționat, trăiesc altfel, nerespectând anumite reguli care îi fac să fie în formă. Deci întrebarea e dacă asigurările de sănătate ar putea ține cont și de acest lucru, de stilul de viață. Deci cei care sunt conștienți uh, și care uh, muncesc pentru a fi în formă, deci ar trebui poate să fie răsplătiți, așa cum se întâmplă și cu șoferii, de exemplu, dacă nu fac niciun accident, plătesc mai puține taxe. Deci care este rolul societății civile, de exemplu? Eu cred că multe obiective ar putea fi atinse dacă am sprijini societatea civilă direct și nu prin intermediul departamentelor de la Ministerele de Sănătate. Asta e tot și vă doresc mult succes în următoarele șase luni. O, oh, ce întrebare delicată! Da, dacă ești bolnav, ești, plăti, ești, pre, ești pedepsit de asigurare și dacă nu ești bolnav, primești puncte. Ok, minister will answer. Edith, Edith Estrela. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Vă mulțumesc. Doamna ministru, ați vorbit despre aspecte foarte importante, despre daunele provocate de fumat, de consumul de alcool, de obezitate. Și v-ați referit și la nevoia de a asigura niște condiții de viață sănătate pentru copii, așa asta de la o vârstă cât mai fragedă. Eu am fost raportor în această comisie la raportul privind uh, inegalitățile în domeniul sănătății. Și diagnosticul pe care l-am făcut, am avut ocazia să-l fac și propunerea pe care am prezentat-o, deci în aceasta spuneam că Inegalitățile care încep foarte timpuriu în viață se pot prelungi pe parcursul întregii vieți și pot fi chiar agravate de stilul de viață, de condițiile culturale și economice. De asemenea, am arătat că există implicații foarte grave dacă Uh, nu sunt uh, combătute aceste probleme. Și dat fiind că tema este foarte importantă și că Parlamentul a aprobat deja anumite propuneri prin acest raport, aș vrea să știu dacă președinția poloneză va acorda o importanță acestei teme. Și ce intenționați să faceți pentru a reduce inegalitățile legate de sănătate? Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ähm, Wir waren vor zwei, drei Wochen oh. europäischen Medizin. Mulțumesc, am fost acum două, trei săptămâni la Agenția Europeană a Medicamentului de la Londra și acolo am discutat și despre un subiect și anume rezistența la antibiotice. Pe de o parte și lipsa de antibiotice pe de altă parte. Cred că Consiliul ar trebui să analizeze și această problemă pentru că ea pare să devină tot mai importantă în următorii ani, pentru că majoritatea bolilor nu sunt infecțioase, dar am văzut deja la uh, epidemiile de gripă că lucrurile pot să se schimbe foarte repede și că e nevoie de eforturi comune pentru a avea uh, medicamente, pentru a putea să ne protejăm uh, diverse infecții, pandemii, uh, sau astfel de valuri uh, infecțioase. Uh, bun, acestea au fost întrebările, destul de multe uh, și dacă puteți să răspundeți, vă ascultăm cu mare interes. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți aici. Îmi dau seama că e ultima dumneavoastră zi de muncă înainte de începerea vacanței și știu cât de greu lucrați în această comisie. Sănătatea e domeniul meu de activitate și de politici și apreciez cu atât mai mult faptul că dumneavoastră ați rămas aici pentru a mă asculta. Aș vrea să vă invit călduros la toate conferințele pe care le-am menționat în uh, discursul de la început, toate conferințele cu experți, deoarece vreau să aud părerea dumneavoastră și de asemenea vreau ca dumneavoastră să interveniți, să luați cuvântul la aceste conferințe. Vă vom trimite informații în legătură cu acestea, în legătură cu subiectele și locul unde vor fi organizate. Deci vă rog să, înscrie, să vă înscrieți pe agenda aceste evenimente, pentru ca după vacanța de vară să ne puteți onora cu prezența dumneavoastră. Revenind acum la întrebările adresate, nu voi răspunde în ordinea în care au fost făcute, deoarece unele s-au suprapus, anumite subiecte s-au suprapus, au existat și conexiuni între ele. Voi menționa ceva ce mi se pare evident. Fie că lucrăm într-un parlament național sau în Parlamentul European sau Comisia pentru Sănătate sau ca medic, atâta timp cât îi respectăm pe cetățeni, cât, atâta timp cât respectăm publicul, dăm seama că sănătatea e bunul cel mai de preț. De aceea ar trebui să ne gândim la ce s-a făcut până acum și ce anume poate fi făcut pe viitor pentru a-i ajuta pe cetățeni să aibă o încredere de plină în viitorul sănătății în Europa. Inegalitățile de sănătate la care mă referam nu țin doar de o durată de viață diferită de la o țară A la una B, chiar și uh, în anumite țări individuale există astfel de inegalități și Polonia, țara mea, e un astfel de exemplu. În Varșovia, un oraș avansat, unde practic nu există șomaj, există două cartiere care prezintă o diferență de șapte ani în ceea ce privește durata de viață la femei, speranța de viață la femei. Deci, Comisia, Parlamentul și noi, Consiliul, va trebui vom trebui să le comunicăm cetățenilor, însă nu a, prin niște mesaje de interzicere, de proibiție, ci să le trimitem mesaje care să îi conștientizeze. Și cu cât oamenii sunt mai sensibilizați, mai conștientizați, cu atât vom cheltui mai puțin bani pe sănătate. Cu cât știu oamenii mai multe despre importanța prevenirii, despre importanța imunizării, cu atât uh, mai multă încredere vor avea în țările lor și în programele de imunizare gratuită. Și cu cât avem mai multe programe de acest fel, cu atât vom avea mai puține boli infecțioase și contagioase. Campaniile de imunizare pe care le avem în diferitele țări se bazează pe nevoile de acolo. E vorba de niște vaccinuri sigure și trebuie să le uh, comunicăm acest lucru cetățenilor. De asemenea, autoritățile trebuie să lucreze foarte transparent în ceea ce privește siguranța vaccinurilor și a medicamentelor. Cred că ceea ce spunea doamna deputată în legătură cu informațiile, cu prospectul medicamentelor, e adevărat, însă uneori linia de demarcație între informare și publicitate uh, e foarte neclară. În multe țări membre exista un entuziasm uh, limitat în legătură cu această directivă. Și de aia, pe măsură ce dezbaterile au continuat, s-a văzut din ce în ce mai clar că legislația privind produsele contrafăcute era mult mai importantă decât uh, informațiile. Însă eu cred că ar trebui să revenim la Uh, importanța informării și o vom face în timpul președinției uh, poloneze. Am înființat un grup de lucru și vrem să crăm la un text îmbunătățit al comisiei, imediat ce acesta va fi comunicat. Însă doar pe parcursul dezbaterii se va vedea în ce măsură statele membre sunt de acord cu modificările propuse. În orice caz, sperăm să cooperăm uh, foarte bine cu membrii Parlamentului European, mai ales cu raportorii și raportorii din umbră. Va fi extrem de important. În ceea ce privește acum transplanturile și donarea de organe. Pe 5 și 6 iulie am avut prima reuniune informală a miniștrilor organizată de președinția poloneză la Sobot pe coasta Mării Baltice. Și pe lângă prioritățile noastre am, vor, am vorbit și despre chestiuni care țin de transplanturi. Am vorbit despre um, durata de așteptare pentru a obține un organ, am vorbit despre costul dializei, am vorbit de asemenea de costul reintegrării pacienților uh, post-transplant uh, în câmpul muncii. Trebuie să convingem opinia publică că merită să donezi organe. Am vorbit de asemenea despre importanța siguranței. Siguranța uh, extragerii de organe, a depozitării, a prelevării organelor. Am vorbit despre importanța sănătății electronice, despre schimburile de informații între statele membre privind donațiile. Am vorbit de asemenea și despre cât de important este să, stabila, să se stabilească anumite standarde pentru donarea de organe. și grefe. Această reuniune a fost foarte importantă, foarte interesantă, a durat mai multe ore și trebuie să vă spun că ne-am luat foarte în serios unii pe alții și că le-am fost recunoscătoare colegilor pentru discuțiile avute. Aș vrea de asemenea să vă spun că o conferință la nivel de experți pe această temă despre schimbul de bune practici este planificată pentru data de 6 și 7 octombrie la Katowice, în sudul Poloniei și, bineînțeles, și dumneavoastră sunteți invitați. Atunci va avea loc un schimb de bune practici, însă vor avea loc și seminarii, um, activități de pregătire, monitorizare, siguranță, privind țesuturile uh, de celule umane și organele. Și acum o altă întrebare. Bolile neurodegenerative și boala Alzheimer, maladiile neurodegenerative. Președințiile anterioare au făcut foarte multe din punct de vedere strategic și politic pentru a combate aceste maladii, inclusiv Alzheimerul. Iar noi credem că acțiunile din acest domeniu ar trebui să ducă în primul rând la o înțelegere mai mare și o conștientizare sporită din partea opiniei publice în legătură cu um, aceste maladii, aceste boli care îi afectează mai ales pe bătrâni. Pentru a uh, împiedica um, izolarea acestora în cadrul societății. Știm că știm care este modificarea demografică, știm care sunt riscurile legate de faptul că o pondere mare din populație va suferi de astfel de boli neurodegenerative. Eu cred că e foarte important aici să-i menționăm nu doar pe cei care suferă de aceste boli, ci și pe cei care uh, îi îngrijesc pe cei afectați de aceste boli. inclusiv um, Alzheimer. Vrem să îndeplinim obiectivele din strategia 2020, iar președinția poloneză va da un impuls în acest sens, deoarece vrem să îmbunătățim îngrijirile acordate uh, vârstnicilor. Vrem de asemenea să vorbim despre anumite uh, maladii care afectează creierul, vrem să îmbunătățim accesul la medicamente și tratamentul uh, uh cu medicamente. Vom încerca, vom face tot posibilul pentru a permite îndeplinirea obiectivelor pe care, pe bună dreptate, le-ați consfințit în uh, strategia 2020. Și noi vrem să marcăm cu președinția noastră acest proces și sper ca cei care ne vor urma la președinția Uniunii Europene să poată uh, spune că s-au făcut deja foarte multe de către noi. Acum, următoarea întrebare. sistemele de îngrijiri de sănătate. E o chestiune pe care am tratat-o la sfârșitul președinției maghiare. Există diferențe în ceea ce privește sistemele de îngrijiri sociale, de sănătate. Cu toții știm asta. Și nu toate statele membre sunt uh, în măsură să le ofere cetățenilor și pacienților îngrijirile de sănătate garantate pe care oamenii le plătesc și de care au nevoie. Așa ar trebui să funcționeze sistemul și aceste îngrijiri ar trebui să fie disponibile în toate statele membre. Știm cât de important este însă să respectăm suveranitatea statelor membre în ceea ce privește aceste politici. Așa stipulează și tratatul de la Lisabona. În țara mea există în Constituție o prevedere privind accesul legal la îngrijiri, la îngrijire de sănătate și vrem ca acest acces să fie cât mai larg cu putință. Acum, bolile rale, rare. Există astfel de boli, iar tratamentul lor este extrem de costisitor, însă nu ar trebui să îi lăsăm de izbeliște pe acești pacienți și de aceea eu am vorbit de solidaritate, deoarece a fi solidar înseamnă a sprijini acele sisteme de îngrijiri de sănătate care dintr-un motiv sau altul, de exemplu lipsa fondurilor, nu pot trata anumite boli și nu pot nu îi pot ajuta pe pacienții care uh, au boli extrem de uh, greu de tratat și al căror tratament e foarte costisitor. Și aici de foarte multe ori sunt afectați copiii. Și se va crea un grup de lucru care va reuni experți la nivel înalt pentru a trata această temă. După aceea s-a vorbit despre un nou fenomen foarte periculos, așa numitele droguri designer. Sunt uh, substanțe psihoactive care uneori pot fi amestecate și care au un efect, care au efecte toxice care Uh, creează mari probleme departamentelor de îngrijiri intensive. Când oamenii au luat în mod individual astfel de substanțe psihoactive, medicii știu ce să facă. Există proceduri standard în toate statele. Însă știți că viața îți aduce multe surprize, iar uneori nu reușim să ajutăm persoanele respective atunci când au consumat un amestec de astfel de substanțe psihoactive. În octombrie anul trecut, în Polonia, am avut uh, în jur de 260 de persoane care au suferit de pe urma efectelor acestor droguri. Iar luna trecută am avut 5 cazuri înregistrate. Deci putem spune că am uh, avut oarecare succes în a combate acest fenomen. Din nefericire însă, prin intermediul internetului, accesul este mult mai simplu. Iar aceste droguri de design circulă din ce în ce mai mult. De aceea trebuie să căutăm împreună soluțiile necesare. Există unii care în mod irresponsabil oferă aceste substanțe tinerilor cazul, uh, să zic așa, cel mai tânăr pe care îl știu eu e de o persoană care era la începuturile adolescenței și a suferit de pe urma acestor substanțe. Credem cu tărie în utilitatea schimbului de informații între statele membre. Deoarece atunci când un stat membru are o anumită experiență cu o anumită substanță psihoactivă, e important ca și celelalte state membre să fie ținute la curent. Și la reuniunea noastră de la Sobot am discutat despre asta, am discutat despre cum să luptăm împotriva noilor droguri și am dat seama că aceasta ar trebui să fie o prioritate în timpul președinției noastre. Sprijin de aceea activitatea Comisiei Europene pentru a evalua activitatea Consiliului în domeniul substanțelor psihoactive și monitorizarea acestora și schimbul de informații.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 continuă să fie unul dintre principalele pericole pentru societate în secolul al XXI-lea. Și sunt convins că, așa cum parlamentarii europeni s-au confruntat cu argumentul că dacă mărim accizele, atunci prețul țigărilor o să crească. Sunt convinsă că ați auzit că dacă prețurile cresc, o să se facă tot mai multă contrabandă și comerț ilicit cu țigări. Dar noi care suntem răspunzători de politica de sănătate, suntem de părere că nu trebuie să ne lăsăm călăuziți de nivelul contrabandei și al comerțului ilicit. Deci trebuie să combatem acest flagel în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, care, după cum probabil că știți, foarte curând va publica detalii cu privire la modul în care să se combată produsele ilicite din tutun. Dar aș vrea să vă informez de asemenea că ne așteptăm la un mare volum de muncă în curând în ce privește reformarea directivei respective, care se țină cont de experiența acumulată până în prezent în statele membre și noile probleme provocate de piață și de comportamentul consumatorilor. Aș vrea să vă spun că atunci când m-am întâlnit cu colegii din uh, Danemarca și Cipru, cu omologii mei, și l-am rugat pe comisarul Dali să ne arate acea foaie de parcurs. Atunci a apărut în discuție directiva privind tutunul și ne așteptăm ca reformarea directivei respective să nu se finalizeze sub președinția poloneză, dar am discutat despre prioritățile trioului nostru și am speranța că în aceste trei președinții din trioul nostru, acea reformare se va finaliza. Apoi s-a mai pus o întrebare în legătură cu societatea civilă. și ideea sprijinului pentru societatea civilă mai degrabă decât uh, finanța funcționarii de la Ministerul Sănătății. Și ce se întâmplă cu stimulente pentru cei care se ocupă de sănătate? Da, sunt de acord uh, întru totul, pentru că noi toți ar trebui să fim conștienți în legătură cu regimul de viață sănătos, cum ar trebui să ne trăim viața. Când suntem bolnavi, ar trebui să existe un sistem de sănătate care se ocupe de noi, dar trebuie să fim de asemenea conștienți în legătură cu costul tratamentului pentru noi toți. Uneori banii din sistemul de sănătate din uh, statele membre sunt uh, supuse la presiuni pentru că apar tratamente noi, inovatoare, medicamente noi de ultimă oră și niciodată nu vom avea suficienți bani pentru a trata toți uh, pacienții și toate bolile. Iată de ce fiecare dintre noi este răspunzător pentru sănătatea cetățenilor, pentru accesul cetățenilor la sănătate dar și pentru a asigura că cetățenii înșiși sunt uh, răspunzători pentru speranțele pe care le au față de sistemul de sănătate publică. Societatea civilă poate să facă mult bine și avem exemple bune în acest sens. Am avem ONG-uri, grupuri foarte implicate care dau dovadă de mare angajament în domeniul sănătății, care se ocupă de sensibilizarea publicului de la o vârstă cât mai fragedă, care arată cum să creștem noua generație de copii ca să trăiască o viață într-un stil de viață sănătos. Este ceva extrem de valoros și avem această convingere. Da, încă un element. O întrebare legată de alimentele noi. care în prezent sunt uh, legiferate printr-un regulament în Uniunea Europeană, aceste noi alimente, regulamentul privind Novel Foods și ingredientele acestor noi alimente, sunt convinsă că ne aducem aminte că în ianuarie 2008 Comisia Europeană a înaintat Consiliului un proiect de regulament reformat. Polonia s-a pronunțat în favoarea adoptării acestuia chestiunile legate de nanotehnologie au fost consacrate în uh, directiva privind informațiile destinate consumatorului și regulamentul respectiv. Președinția ungară spus ca problema nanomaterialelor să fie guvernată de un regulament privind alimentele noi, pentru că alimentele care conțin uh, nanosubstanțe intră sub incidența legislației respective. În prezent nu dispunem de informații concrete de la Comisia Europeană în legătură cu momentul în care se va propune un nou proiect de regulament privind noile alimente. Iată de ce ar fi greu ca eu să vă dau vreo dată concretă și să spun ce va face președinția, dar pot să vă asigur de un lucru și anume că dacă primim din partea Comisiei acest proiect, vom examina cu atenție și ne vom pronunța asupra chestiunii. Cred că am răspuns. Dacă am uitat ce mai aduceți aminte. Mulțumim, doamna președinte a Consiliului. Cred că a fost o discuție foarte interesantă uh, pe o serie întreagă de teme. Domnul Sariuș Voschi ni s-a alăturat acum, pe ultima sută de metri, și dânsul este unul dintre cei interesați de sănătate. E interesat și de multe alte subiecte în Parlamentul European. Cred că dumneavoastră ați răspuns în mod foarte competent și foarte angajat. Ne dăm seama că sănătatea e uh, pe mâini bune în mâinile dumneavoastră și acest subiect uh, va fi cu siguranță un subiect de importanță în președinția poloneză. Ne-ați vorbit despre uh, conferința pe care le veți organiza și uh, mulțumim pentru invitația uh, pe care ne-ați făcut-o. Uh, vă putem asigura că vom colabora cât de bine putem cu dumneavoastră și sperăm să aveți mult succes uh, pentru că oamenii, într-adevăr, se așteaptă ca Europa să le aducă un beneficiu suplimentar în uh, eforturile lor de a trăi sănătoși. Uh, pe lângă faptul că poți să mergi într-un alt stat, să, călă- să uh, muncești sau în concediu, uh, trebuie să poți să beneficiezi și de îngrijiri medicale. Sunt multe proiecte care au fost lansate, deci mult succes! Sper să ne revedem la plen, la Strasbourg sau aici, în comisia noastră. În orice caz, vă dorim mult succes și mulțumim pentru că ați venit! Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zwracam się do, do wszystkich przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. Aș vrea să vă spun că atunci când am venit astăzi am fost foarte îngrijorată să nu fiu într-o sală goală, pentru că sunt ultimul ministru care trebuie să se întâlnească cu dumneavoastră. Deci vreau să vă mulțumesc călduros pentru participare la întâlnirea din această după amiază, pentru că a spus toate aceste întrebări. Eu vă mulțumesc pentru toate chestiunile la care o să mă gândesc și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru afirmația dumneavoastră generoasă. și anume că membrii Parlamentului European vor uh, colabora îndeaproape cu mine în uh, aceste șase luni ale președinției poloneze în interesul sănătății europenilor. Mulțumesc! Mulțumesc.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 Da și tu, Linda, tu ești cea de-a doua. Deci, uh, directiva ROHS, asta e subiectul Lindei, și Peter Lise are subiectul utilizării telefonelor mobile. Eh, Linda spune, tocmai am vorbit cu Peter și e de acord să discutăm uh, subiectele în ordine inversă, pentru că eu trebuie să plec, să prind un tren și am așteptat pentru acest subiect. Deci nu, nu, nu o să vorbim mult. Haideți să discutăm întâi despre punerea în aplicare. Cred că Peter e, e mulțumit și el. Avec Lisa? Non. non. Comment va se faire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 Probabil pentru că e sărbătoarea națională a Franței. Aș vrea să le urez uh, colegilor francezi și asistenților felicitări cu ocazia zilei de 14 iulie. Punctul 24, așadar, implementarea legislației europene în domeniul mediului. IMM-urile în directiva ROS. Acesta e punctul pe care îl discutăm în primul rând. Domnul Bracă la tare cuvânt. Care este reprezentant în comisie? Care este reprezentant al Comisiei Europene? Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Mă numesc Hansen de la Unitatea Chimică de la Digi Environment și am venit pentru a răspunde la întrebări legate de RICI. Yeah, yeah, problem. Un instant, s'il vous plaît. Trzy czy cztery? Trzy, trzy. E a treia întrebare, domnul Bran, care trebuia să răspundă la întrebarea pusă de doamna Linda. Directiva ROS și legătura cu IMM-urile. Doamna Braclin este aici? Sau domnul Braclin, dacă vrea să facă prezentarea, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia este conștientă de faptul că restricțiile privind uh, substanțele periculoase în echipamente electrice și electronice din așa zis, așa zis regulament privind substanțele periculoase dau un standard de protecție. Implementarea chestiunea cheie, iată ce Comisia este de acord că e de cea mai mare importanță și pentru IMM-uri să aibă sprijin administrativ uh, cât mai mare. Comisia intenționează să sprijine executarea și implementarea directivei? Um, există activități uh, pentru a elabora un document cu privire la întrebările puse frecvent. De asemenea, serviciile Comisiei sunt în legătură strânsă cu industria, reprezentanții cu factori de interes în mod uh, permanent producătorii de echipamente electrice și electronice sunt uh, informați cu privire la cerințele ROS și uh, doamna McAvan a fost, uh, a stabilit, a luat o legătură cu colegii de la direcția noastră. E clar că în anumite situații, din punct de vedere tehnic sau științific, înlocuirea completă a substanțelor periculoase nu ar fi practicabilă în acest echipament. Iată de ce există prevederi importante pentru excepții de la interdicția privind anumite substanțe. Și mi se pare destul de clar și o prevedere importantă că și dacă există dubii în legătură cu interpretarea ce înseamnă anumite dispoziții, există și posibilități de a face excepții. Excepțiile se bazează pe aplicații, pe cereri din partea industriei electrice, se referă la materiale și componente foarte bine precizate. În majoritatea cazurilor producătorii o să știe cel mai bine caracteristica produsului și formularea excepțiilor reflectă eh, solicitarea inițială a producătorilor de echipamente electrice și electronice și dacă vă uitați la directiva în varianta reformată care a fost publicată pe 1 iulie 2011 o să vedeți că pe lista de excepții de la anexa 3 uneori există produse foarte concrete la care se face trimitere. Cu toate acestea, din cauza complexității chestiunilor tehnice, ambiguitatea în ce privește sfera de aplicare a excepțiilor nu se poate evita întotdeauna, mai ales dacă produsul în cauză diferă semnificativ de solicitarea inițială și aici avem de-a face lămpile utilizate în aeroporturi și o interpretare obligatorie finală ce privește sfera de aplicare poate să fie dată de curte, dar serviciile comisiei sprijină solicitanții și în această privință. Și în acest caz concret, solicitantul a urmat avizul comisiei și a arătat că va depune o cerere pentru o excepție mai specifică nouă. Într-un sens, e adevărat că e o directivă extrem de complicată și în această situație concretă la care s-a referit doamna deputat, consultantul care lucrează pentru comisie n-a putut să dea un răspuns clar și răspicat cu privire la sfera precisă a definiției, pentru că a spus un produs extrem de complex, dar până la urmă s-a găsit o soluție practică pentru excepția pentru care compania respectivă va solicita să primească o excepție. Mulțumesc. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe. Președintele, mulțumim. Doamna Linda McAven, o întrebare suplimentară. Detaliile tehnice le spun colegilor. E vorba despre o companie care nu știa dacă produsul era acoperit de o excepție sau nu din directiva ROX. Ce mă îngrijorează este că nimeni n-a putut să le dea un răspuns. Comisia n-a putut să le dea un răspuns dacă produsul lor era sau nu exceptat și nici Institutul OCO, care lucrează pentru Comisia la implementarea ROS. Și cred că nouă, ca legiuitor, ne revine să avem legislație limpede. În primul rând, când mi s-a spus că e o companie mică, ar trebui să angajeze un avocat care să decide dacă e acceptat sau nu, să-și asume riscul și dacă cineva e de în judecat, apoi trebuie să-și asume nu mi se pare un răspuns suficient de bun când avem de-a face cu lege. Ar trebui să fie clar pentru companie cine acoperit de ce produse sunt acoperite, să le putem da răspunsul. Și Institutul OCO a spus că nu pot să ajute companii individuale, că nu sunt plătiți de comisie ca să facă așa ceva. Deci a fost foarte greu să găsim cine să ajute compania să primească informația corectă. Și nu spun că putem clarifica astăzi, dar nu mi se pare satisfăcător și nici pentru mine ca eurodeputat să le spun vă asumați riscul și vă hotărâți dacă sunteți sau nu acoperiți. Legea trebuie să fie clară și e genul de incident care mm, atrage o impresie negativă despre legislație. Dacă nu știm ce e înăuntru și ce e în afară, atunci cum e? Sper că comisia o să examineze întreaga procedură, se va gândi. Și ce face o mică companie dacă vrea să știe dacă e acoperită sau nu de o anumită legislație? Mulțumesc. Vous voulez, vous voulez répondre, Monsieur Breckland? Vreți să răspundeți? Just to say that I, I fully agree. I'm a lawyer. Și eu sunt avocat. Și sunt de acord. Nu vreau să le dau de lucru colegilor mei, deci întreprinderile ar trebui să știe foarte bine care e legea. Dar de consultat cu organizații, cu reprezentanții ai producătorilor. Și există probleme pe care le întâmpină IMM-urile am încercat să avem o soluție pozitivă prin această derogare, însă nu prea am uh, lămurit lucrurile. Da, calitatea legislației nu e optimă, mai sunt încă multe de făcut. Uh, da, și cred că și producătorilor li se pare util o astfel de abordare. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do kolejnego. mulțumesc. Următoarea întrebare Doamna Karen Kadenbach este printre noi. Întrebarea ei se referă la implementarea legislației europene din domeniul mediului în statele membre. Cel deci, puțin asta scrie aici. To, to również pana Braclanda, proszę o zabranie głosu w sprawie pytania. Domnule Breclan, to dumneavoastră trebuie să răspundeți. Așteptăm răspunsul dumneavoastră la întrebarea doamnei Kadenbach. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt șef de unitate la afaceri juridice, la DG Mediu. Mă ocup și de implementare. Da, statele membre au probleme legate de implementarea legislației de mediu. Și ce face Comisia? Din câte știu eu, nu există un studiu complet făcut de Comisie în acest domeniu. Doar niște comentarii generale în Cartea Albă privind guvernarea în legătură cu implementarea în general a legislației UE. Din experiența mea, aș spune că mai multe criterii explică această greutate de a pune în aplicare legea. Ei, eh, în ceea ce privește mediul, avem directive, ceea ce înseamnă o transpunere de, de autorități naționale, regionale, care duce și la probleme de neconformitate. În al doilea rând, legea, legislația mediului, așa cum spune tratatul, e foarte descentralizată. Implementarea nu se face unor nici la nivel federal sau local, ci la nivel de municipalități. În al treilea rând, vorbim de obligații pozitive. Aici există legături clare cu infrastructura pentru care e nevoie de bani. Dacă e să comparăm situația cu cea de pe piața unică, lucrurile sunt mai complexe. E mult mai complex să creezi infrastructură de mediu. Nu construiești o centrală de tratare a deșeurilor în doar două săptămâni. Uitați-vă, la Bruxelles a fost nevoie de peste doi ani. Deci un lucru pe care să-l ținem minte. În al patrulea rând, pentru multe state membre, legislația de mediu UE a fost prima care a creat obligațiile de mediu. Deci, în cazul multor state membre, lucrurile au pornit de la zero. Și de aceea e atât de complicat. Există și o problemă generală, însă asta se referă în general la legislație și anume lipsa de capacitate la nivel de administrații care nu au resursele și cunoștințele pentru a pune în aplicare legislația de mediu. Deci, iată un evanta întreg de probleme și, după cum știți, comisarul va face o comunicare privind implementarea legislației de mediu deoarece implementarea împreună cu biodiversitatea și eficiența resurselor, deci acestea sunt cele trei priorități pentru dumnealui. Această comunicare se va face, bineînțeles, după discuțiile cu Parlamentul European. Vrem să creștem și structura de guvernare. Uh, vrem de asemenea să discutăm despre aplicarea Convenției de la Orhos. Între timp, încercăm să cooperăm cât mai mult cu statele membre. Și vă voi da un exemplu în trecut, când o directivă era adoptată, ajungea la Parlament, statele membre erau lăsate de unele singure să facă treaba. După vreo 2-3 ani, Comisia își dădea seama că nu au transpus legislația și lansau procedura de infringement. Acum vrem să oferim documente de îndrumare pentru a-i ajuta, o listă cu elementele care trebuie verificate, uh, se fac ateliere, deci documente sunt redactate pentru a-i călăuzi. E clar că pot fi făcute multe pentru a avea o implementare mai bună și la sfârșitul anului doamna comisar va prezenta niște idei structurate. Mulțumesc, domnule președinte. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Czy pani Karin Kaden? Mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră. Doamna Cademach, aveți o întrebare suplimentară? În primul rând, vă mulțumesc pentru explicații. Cred că avem nevoie de un astfel de studiu comparativ, pentru că cea mai bună legislație de mediu nu ne ajută la nimic dacă până la urmă sunt o serie de state membre care nu pun în aplicare nici măcar bazele. Uh, deci cred că ar trebui să avem un astfel de studiu ca măcar să știm unde anume trebuie să acționăm, unde e nevoie de uh, această infrastructură despre care ați vorbit dumneavoastră, de consultanță, de exemplu, ca să nu reacționăm așa în mod fragmentar și pompieristic, ci să avem o uh, abordare de susținere uh, generală și mai ales acolo unde e nevoie. Și, în al doilea rând, vreau să vă rog să-mi răspundeți la um, punctul 5, pentru că preiau acest lucru, e vorba de extracția turbei în Irlanda. Um, pentru că doamna Nessa Childers nu este aici, vreau să vă rog să răspundeți la această întrebare. Pytanie dotyczące wydobycia torfu w Irlandii. Deci despre turbările din Irlanda. Zadała również pani Zadała pani Nessa Childers. E o întrebare făcută de către doamna Nessa Childers pe care doamna Kadenbach a reprezentat-o. Vreți să răspundeți la această întrebare? Turba în Irlanda. German, yes, my, uh, my unit is da, mulțumesc. Da, unitatea mea se ocupă și de neconformitatea în Irlanda. E vorba de extragerea turbei în Irlanda. Și faptul că turbăriile sunt uh, o zonă protejate la nivel european, însă în ciuda acestui lucru ele sunt distruse. Noi urmărim situația foarte îndeaproape. Am uh, declanșat procedura de neconformitate printr-o scrisoare de înștiințare la începutul uh, lui 2011, în ianuarie, și trebuie să spunem că noul guvern a făcut mari eforturi pentru a trata, pentru a aborda această problemă. A creat un consiliu al turbei, se oferă stimulente financiare celor care dețin terenurile, sunt uh, aduși în fața justiției cei care distrug habitatul și site-urile Natura 2000. Însă credem că deocamdată guvernul irlandez mai are încă multe de făcut. Nu suntem pe deplin mulțumiți de modul în care autoritățile irlandeze au implementat uh, normele pentru cele 56 de turbării și de aceea în iunie Comisia a emis un aviz, iar acum autoritățile irlandeze trebuie să răspundă până poi mâine, până pe 16 iulie. Deci termenul de răspuns e mai scurt, doar de o lună în loc de două luni, pentru ca noi, Comisia, să putem trece la etapa următoare dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum trebuie. Deci, din ce știm până acum, distrugerea celor 56 de turbării a încetat, dar uh, nu sunt în pericol doar aceste uh, turbării, ci 200 în total. Și deci totul va depinde de autoritățile irlandeze. Vom considera următorul pas din procedură sau nu, în funcție de răspunsul lor. Vă mulțumesc suficient? Foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Brackland. Aici închidem discuțiile pe marginea acestui punct, deoarece ceilalți autori ai întrebărilor nu sunt prezenți. Le suntem recunoscători. Domnul Davis, eu pot prelua și prezenta întrebările privind Rich. Eu eh, mă bucur că avem aici un reprezentant al comisiei care ne poate răspunde. No, ale tutaj była kwestia kolegi Lize, który mm, był... Proszę. Eh, întrebarea domnului Lize telefonă. Dacă și colegii sunt de acord, atunci aș ruga reprezentanții Comisiei să ne răspundă la întrebarea privind telefoanele mobile. Ce se mai întâmplă după aceea? Uh, puteți să faceți ce vreți, dar am făcut uh, schimb cu Linda tocmai pentru a discuta acest punct, uh, dar vreau și eu să ajung la acasă. Ce to znaczy takie, żeby w tej chwili dać panu Peterowi Lizę głos, następnie wrócić do tam. Bine, spune președintele. Atunci trecem acum la întrebarea depusă de domnul Lise, ca să putem să discutăm întâi această chestiune, dacă domnul director uh, poate să mai uh, rămână. Domnul Lise a depus o întrebare cu solicitare de răspuns oral referitoare la posibilă legătură dintre utilizarea telefonelor mobile și creșterea riscului de cancer. Reprezentantul comisiei este domnul Tenning. Vă rog. Domnul sau doamna? Domnul Penning, vă rog, domnule director. Vă mulțumesc. Că ne dați ocazia să vă răspundem la întrebarea domnului Lizei și a domnului Zeba. E un uh, lucru foarte interesant pentru noi, deoarece Organizația Internațională pentru Cercetare în domeniul cancerului deci după 31 mai 2011, un departament din uh, OMS a clasificat câmpurile electromagnetice de la telefoanele mobile ca fiind uh, cancerigene, posibil cancerigene. Pentru a obține această clasificare, nu s-a uh, făcut un studiu, așa cum menționează domnul Lize și domnul, domnul Zeber în întrebarea lor. S-a revizuit, uh, s-au revizuit dovezile științifice existente pentru a restructura procesul de evaluare a dovezilor științifice de către niște grupuri de experți. Clasificarea definitivă a fost făcută după niște discuții de două săptămâni și a dus la un la faptul că există un risc sporit de apariție a unor forme de cancer numite gliom. Însă există dovezi limitate în ceea ce privește um, legătura între folosirea telefonelor și apariția cancerului. Colegii din unitatea mea au fost prezenți la aceste discuții și vă putem spune că această concluzie e controversată din punct de vedere științific și a fost formulată formulat un aviz minoritar De asemenea, datele evaluate au fost considerate ca fiind inadecvate pentru a trage concluzii în legătură cu orice fel de cancer sau de expunere. Sursele de expunere includeau și stațiile um, fixe la care erau conectate telefoanele mobile. Conform tratatului, statele membre responsabile de protecția publicului de câmpurile electromagnetice, deci competența UE e limitată aici. UE poate sprijini acțiunile statelor membre care sunt singurele în măsură să ia măsuri pentru a reduce expunerea la câmpuri electromagnetice. Trebuie să vă spunem că în 1999 Comisia a propus niște limitări ale expunerii și a cerut acest lucru în, într-o recomandare Consiliului. Deci a cerut Consiliului să le recomande statelor membre să reducă uh, expunerea populației la câmpurile electromagnetice, mai ales cele create de mo- cele, telefoane mobile. Însă e o recomandare neobligatorică, toate recomandările de acest fel. Ce face acum comisia? Bineînțeles, nu stăm cu brațele în sân și le spunem statelor membre să-și facă treaba. Nu, noi monitorizăm uh, situația din punct de vedere științific cu ajutorul unui comitet uh, științific independent. Scopul este să evaluăm validitatea limitelor fixate în perioada respectivă, deci în 99. Recomandare cu numărul 519. Ultimul aviz privind câmpurile electromagnetice al EMA, ă, ultimul aviz datează din 2009. Și acesta nu a spus că ar exista vreun motiv rațional pentru a limita expunerea față de limitele din ă, recomandarea din 1999. Înainte de adoptarea acestui aviz, pe 31 mai 2011, Comisia intenționa să organizeze o conferință științifică privind câmpurile electromagnetice și sănătatea publică și aceasta va avea loc pe 16 și 17 noiembrie. Vom vedea care este consensul științific în legătură cu efectele potențial nocive ale acestor câmpuri electromagnetice și vom încerca de asemenea să facem față, să eliminăm lacunele existente în acest domeniu. Și după această conferință, Comisia va lansa o nouă cerere Comitetului Științific pentru a avea un aviz științific în legătură cu câmpurile electromagnetice în funcție de cele mai recente dovezi științifice. Încă trei elemente cu care se ocupă comisia. În mod constant. Vrem să vedem dacă limitele din recomandarea 519-99 sunt adecvate sau nu și considerăm că e nevoie de cercetări suplimentare pentru a lămuri anumite aspecte relevante pe care nu le înțelegem pe deplin deocamdată. În al doilea rând, Comisia a finanțat și va finanța și pe viitor cercetarea în cadrul programului uh, cercetarea din programul cadru pentru a vedea care sunt efectele asupra sănătății. Și în ultimul rând, Comisia organizează un dialog privind uh, câmpurile electromagnetice și sănătatea. Există grupuri de presiuni care ni s-au adresat pentru a ne cere să înțelegem mai bine situația și pentru a vedea cum putem informa mai bine publicul larg în legătură cu politicile pe care le sprijinim în acest domeniu. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo. Peter Lize. Mulțumesc, domnule Lize. Uh, mulțumesc. În primul rând trebuie să mă scuz pentru că va trebui să plec imediat pentru că vreau și eu să prind trenul. De aceea nu mai adresez uh, întrebări. Ar fi nerușinat pentru că n-aș putea să stau să ascult răspunsul. Am o rugăminte însă pentru domnii de la Comisie și anume, într-adevăr, să ia în considerare în serios acest uh, subiect pe viitor, din datele științifice pe care le știu eu, există o problemă, cel puțin, și chiar dacă oamenii de știință încă se ceartă, există um, această legătură și cearta se poartă numai pe uh, cât de uh, puternică este această legătură în ce măsură, cât de mari sunt efecte asupra sănătății. Dacă mă uit la dezbaterea privind OMG-urile, unde am avut ieri o, uh, am avut votul, ieri, votul ieri și am luat o decizie, chiar dacă nu există uh, dovezi științifice destul de serioase, dacă ne uităm la problema dioxine, în care am discutat tot așa despre niște cantități care sunt atât de nesemnificative încât nu se pot uh, aștepta daune asupra sănătății, chiar dacă unii uh, cercetători cred acest lucru. E bine, acest subiect, uh, uh, telefoane mobile, câmpuri electromagnetice și apariția de tumori. Aici există clar o legătură. Sigur că trebuie să vedem cât de mare este această legătură, dar subiectul trebuie să fie menținut pe ordinea de zi și eventual să-l reluăm atunci când sunt și mai mulți colegi prezenți. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh... Așadar, acesta a fost uh, punctul uh, domnului uh, Lize. Acum putem să revenim la punerea în aplicare a legislației cu punctul referitor la Rich. Doamna Gerling nu este aici, dar dacă există reprezentanții ai comisiei care doresc să răspundă la acest punct, sigur că pot să o facă ponieważ pani Grosted jest usprawiedliwiona, ma święto narodowe, więc będziemy musieli wrócić po prostu do tego. Doamna Grostet este de asemenea absentă datorită Zilei Naționale. Poate că am putea să revenim data viitoare la această întrebare. Hansen, to bardzo proszę. Însă, din moment ce domnul director este aici acum, poate totuși am putea să discutăm acest subiect și totuși să revenim la el atunci când și colegii sunt prezenți. Takže... Um, uh, well, I'm, I'm, I'm, I won't press the point. I mean, I don't want to take, if, if my, I'm sure my colleagues do want to... Domnul Davis, eu nu vreau să fac aici, uh, să insist. Uh, sunt sigur că colegii mei ar dori, ar dori să fie aici să asculte răspunsurile, dar m-am gândit că totuși reprezentanții comisiei au venit aici, dar nu au ocazia să facă o contribuție. Dar E foarte dificil cu sesiunile astea. Ele sunt uh, valoroase, dar uh, așa uh, ultima parte a ședinței din ultima zi înainte de vacanță, bine, e, e dificil. Așa se întâmplă lucrurile câteodată. Dziękuję w takim razie i myślę, że rozsądne będzie przesunięcie tego. Președintele, eu cred că totuși cel mai bun lucru ar fi să amânăm acest punct pentru reuniunea următoare. Deci asta vom face. Vom amâna acest punct. Vă mulțumesc! Pour le 26. On pourrait, on pourrait vraiment. Trecem acum la punctul 26, dar reprezentantul Comisiei nu e încă aici. Așteptăm să ajungă? Je veux pas, on a déjà dit qu'on repousse, alors je veux pas revenir sans arrêt sur le... Écoutez, nous attendons les représentants de la Commission pour le point 26. Euh, alors, euh, je propose 15 minutes de... Deci aș propune, spune președintele, 15 minute de pauză. Să vedem dacă ajunge reprezentantul Comisiei la ședință. euh, nous euh, commencer parce que le... Se pare că putem începe pentru că reprezentantul comisiei, domnul Paul Hodgson, a ajuns deja. Alors nous passons au point 26, projet Și deci punctul 26, proiect de acord voluntar care urmează să fie încheiat în temeiul directivei privind proiectarea ecologică, în vederea îmbunătățirii eficacității energetice a decodoarelor digitale complexe și a evaluării impactului acestora. Se uh, de la Comisie. Punctul de vedere al Comisiei va fi prezentat de domnul Paul Hodgson, director la DG Energie, Eficiență Energetică. Domnule director, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, bună ziua. E un acord voluntar uh, în baza directivei privind ecodesignul, care permite acorduri voluntare care să fie recunoscute în anumite circunstanțe ca fiind o alternativă valabilă la un regulament. Aceste acorduri voluntare trebuie să demonstreze un nivel ridicat de ambiție de mediu și pentru a fi recunoscute să arate că vor realiza obiectivele de politică mai rapid sau mai puțin costisitor decât cerințele obligatorii. Dacă pot demonstra aceste lucruri, atunci, conform directivei, sunt definite ca fiind opțiunea preferată. Directiva impune condiții care trebuie îndeplinite de orice acord voluntar de ecodesign, care se concentrează în special pe transparență și nivelul de ambiție al acordului. O parte a rațiunii de utilizare a cultelor voluntare este că sunt mai flexibile și mai puțin uh, grele decât regulamentul, dar procesul de a le încheia și de a le aviza prevăzut de directiva ecodesignului este destul de detaliat și complicat, cu o consultare largă cu factorii de interes, evaluare de impact, monitorizarea cu asistența statelor membre și toate acestea trebuie să asigure că acordul voluntar oferă o plus valoare reală. În orice moment, dacă acord voluntar nu are succes, Comisia își menține dreptul de inițiativă de a aplica varianta regulamentului obligatoriu. În ce privește aceste decodoare complexe, va fi primul acord voluntar care va fi adoptat în temeiul directivei. Aceste decodoare complexe sunt produse de care aproape nimeni n-a auzit, dar toată lumea le are. Sunt decodoare pentru televiziunea digitală contra cost. 60 de milioane aproximativ au fost vândute anul trecut în Uniunea Europeană și fără o acțiune europeană, consumul total de electricitate s-ar dubla. Sunt lucruri destul de mici, dar sofisticate, care pot consuma la fel de mult ca un mic frigider și adaugă noi eh, funcții de consum de energie în permanență. Sunt trei motive pentru care credem că este bine să existe autoreglementare, acord voluntar și nu un regulament în acest caz Primul, consumul de energie al acestor decodare complexe nu depinde doar de proiectare, de designurilor la care putem ajunge cu regulamentul, ci modul în care sunt exploatate de furnizorii de servicii de televiziune și potențialul semnificativ de îmbunătățire nu se poate realiza fără implicarea prestatorilor de servicii, care este posibil să realizează prin această acțiune cu caracter voluntar, în acordul voluntar. În al doilea rând, funcțiile lor evoluează foarte rapid și beneficiază de pe urma unei mai mari flexibilități pentru parametri și cerințele stabilite. Și în al treilea rând, majoritatea specificațiilor de codoare sunt realizate de un număr redus de prestatori și operatori de servicii, ceea ce face monitorizarea mai ușoară și scade riscul unor uh, activități aleatorii. În martie s-a trimis pe lângă acordul voluntar și concluzia raportului era că propunerea industriei la acest acord voluntar oferă același nivel de economisire de energie pe care l-am putea atinge printr-un regulament și ar începe să le aplice mai devreme, îndeplinește cerințele directivei, în special cele legate de transparență și implicarea societății civile și oferă un potențial mai mare de îmbunătățire pe termen mediu dincolo de 2015 decât am putea realiza cu regulamentul acest potențial se neplinește numai dacă ne asigurăm că se întâmplă, dar vom lucra cu dumneavoastră, cu industria, cu statele membre, cu toată lumea, ca acest potențial să devină realitate. Știu că s-au exprimat adesea îngrijorări în legătură cu acordurile cu caracter voluntar, dar nu este un cec înalt pentru industrie. Prima perioadă de raportare se încheie în această lună. Semnatarii vor avea apoi două luni în care să furnizeze date referitoare la angajamentul lor. Un inspector independent care va colecta datele și le va înainta comisiei și apoi raportul se va discuta la toamnă de către forumul de consultare care implică o gamă largă de factori de interes și state membre și primele concluzii cu privire la acordul voluntar pot fi trase apoi. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumim foarte mult. Există solicitări de intervenție? to wypada mi tylko zakończyć dzisiejsze posiedzenie. Życzą... Se pare că nu este cazul, deci pot să pun punct acestei întâlniri și vă urez tuturor Vacanța cât mai plăcută. Ședința viitoare se va ține pe 8 septembrie la Bruxelles. De la ora 3 după amiază la 6 și jumătate, iar pe 12 septembrie ne întâlnim la Strasburg de la 19.15 15 la 20.45. Mulțumesc pentru atenție și la revedere până în septembrie.